Ok, dear colleagues, now we are starting. Dragi colegi, începem cu cea de-a doua parte a reunii noastre, care vizează doar comisia noastră. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. V-aș propune să facem o adăugire în punct 15 să supunem la vot și acordul provizoriu cu privire la măsuri uh, preferențiale autonome pe care le-am uh, hotărât uh, săptămâna trecută la trialogul de la Strasburg. Mai sunt și alte solicitări de modificare ordine de zi. Dacă nu, o considerăm adoptată. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale. Ca de obicei, le vom considera adoptate dacă nu apare nicio obiecție până la finele acestei ședințe. Punctul 4. Comunicarea președinției privind deciziile adoptate de coordonatori. Coordonatorii au avut o reuniune pe 3 mai, iar deciziile adoptate acolo au fost incluse în procesul verbal al ședinței comisiei noastre. Dacă nu sunt obiecții, tot așa le vom considera adoptate până la finele acestei reuniuni. Punctul 5 acum. Comunicări ale președinției. În primul rând, vedeți aici, alături de mine, la dreapta, o figură veche, cunoscută însă, Marti Caros, care a fost numit acum șef de unitate și care va face parte din secretariatul comisiei noastre. Îi urăm un bun venit și dorim mult succes în activitate. Bine ai revenit, dragă Marti! Cred că ai lucrat timp de cinci ani la comisie, nu așa? Doi ani. Doar doi ani. Vezi că mi-ai lipsit uh, ca și cum ai fi fost plecat mult mai mult timp. Ne bucurăm că ai revenit acum în tabăra Parlamentului. Tot în tabăra Parlamentului este și Heki, care a fost uh, șef de unitate temporar, timp de șase luni. S-a descurcat foarte bine și aș dori să-i mulțumesc cu această ocazie pentru tot ce ai făcut în ultimele luni. Mulțumim foarte mult, Echi! Alte comunicări? Pe 31 mai am avut uh, un prânz uh, TPC în care am discutat unele chestiuni uh, ce țin de activitatea noastră. Am discutat în special despre preferințele comerciale pentru Ucraina, conferințele ministeriale OMC și, de asemenea, am cerut un angajament clar cu privire la decizia CEJ referitoare la acordul comercial cu Singapore. Însă nu am primit niciun fel de feedback de la statele membre deocamdată. Probabil că încă se gândesc. Așa că am uh, propus să încercăm să facem un compromis pentru modernizarea pachetului instrumente de apărare comercială din păcate, acest lucru nu va fi posibil în mandatul președinției malteze. Nu vom putea obține un rezultat. Și, în fine, am anunțat foarte clar că suntem dezamăgiți de progresul foarte lent al negocierilor dintre cele trei instituții pentru o mai bună legiferare și uh, mai ales de dimensiunea externă a acestui proces. Consiliul uh, nu face mai nimic. Am spus clar că e imposibil să facem un acord cu privire la un mai bun acces la documente și un nivel mai bun de informare Uh, dacă nu reușim să obținem un compromis. Dacă nu reușim, nu avem decât să mergem noi, Parlamentul, la Curtea Europeană de Justiție. Sper să nu fie cazul. Apoi, mai știți că domnul Robert Lighthizer uh, și-a preluat funcția în Statele Unite și i-am trimis o scrisoare de felicitare uh, scrisoare prin care îl invit uh, și să fac o vizită în comisia noastră pentru a discuta despre conferința ministerială OMC de la Buenos Aires. Asta a fost uh, la punctul 5, comunicările președinției. Trecem la punctul 6. Situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. În primul rând, am uh, încheiat cu uh, pachetul de asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova. Domnul Moise. Da, m-am ascuns aici, în colț. Așa este, am uh, încheiat uh, trialogul referitor la Republica Moldova cu o victorie semnificativă, aș spune, pentru Parlament. Pentru că am reușit să obținem un acord foarte aproape de termenii formulați de noi. Esențialmente am uh, căzut de acord asupra pachetului financiar, 100 de milioane, parte împrumut, parte grant. Și, cel mai important, am uh, subliniat condiționalitatea politică și economică pe care va avea un impact orizontal în Republica Moldova. Consiliul și Comisia au acceptat declarația comună propusă de Parlamentul European, în care democrația și statul de drept sunt condiții preliminare pentru acordarea pachetului. Uniunea Europeană, deci toate instituțiile, în special uh, Comisia și SAE, au anumite sarcini aici. Trebuie să monitorizeze legea electorală din Moldova, care se dorește a fi modificată, deci uh, sistemul electoral, și în special uh, modul în care va fi pus în aplicare avizul Comisiei de la Veneția, publicat chiar astăzi. Un alt lucru care a fost important pentru Consiliu, nu atât de uh, important pentru noi, a fost să uh, vorbim despre buna guvernare într-un limbaj convenit, pentru că buna guvernare are un impact asupra modului în care este administrată Republica Moldova și colegii raportori din umbră au fost de acord cu asta. Toate prioritățile pe care noi le-am fixat, de a administrației publice, condiții uh, cuantificabile cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii, așa cum apare în raportul Curții de Conturi pe ultimii 10 ani, uh, cele trei uh, tranșe acordate pe baza îndeplinirii condițiilor, toate acestea au fost incluse în uh, document și deci cred că am obținut un acord foarte bun. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru ajutorul lor. Mulțumim foarte mult. Acum, cel de-al doilea trilog, măsuri autonome cu Ucraina și acolo avem niște rezultate pe care trebuie să le anunțăm cuvântul raportorului. Well, I have to say that, uh, we should consider... Domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e un mare succes că am reușit să ne impunem uh, anume, anumite idei, reguli de origine, suspendarea anumitor proceduri temporare și uh, o clauză de salvgardare uh, ce face parte și din acordul de asociere. Parlamentul nostru a avut o poziție fermă în această privință și se pare că acum propunerea noastră va fi inclusă în textul final, mai mult sau mai puțin. Principalele schimbări uh, față de mandatul cu care am pornit apar la anexe. După cum vă amintiți, Parlamentul European dorea să excludă rușile procesate, acum uh, ele au revenit în propunere. Cantitatea este de 3.000 de tone. Comisia Europeană dorea 5.000 de tone, așa că să zicem că am făcut un compromis. De asemenea, Parlamentul European dorea să excludă grâul, acum însă el a fost reintrodus în propunere. 65.000 de tone este cantitatea. Propunerea inițială a Comisiei era de 10.000 de tone. Am vrut să excludem urea, care este un compus uh, al uh, îngrășămintelor. Noi am reușit să câștigăm și aici să scoatem ureia din propunere. Acum, forma în care este, toate produsele din uh, sectorul agricol au uh, primit cantități reduse, însă uh, cred că propunerile sunt, de fapt, doar cosmetice. Mierea, orzul, și porumbul au uh, fost reduse ca și cantitate, dar nu semnificativ. Cam în asta a constat trilogul și ar trebui să fim mulțumiți de cum am dat a decurs. Un lucru însă, domnule prește, pe care vreau să-l uh, anunț aici, trebuie să-l uh, menționez, domnule prește, în cursul negocierilor dumneavoastră v-ați depășit de mai multe ori competența Parlamentul European ar trebui să aibă o singură voce în uh, aceste negocieri. Vocea ar trebui să fie cea a raportorului, însă dumneavoastră ați încercat uh, de mai multe ori uh, să vă impuneți în negocieri și să mă ignorați ca și cum nici măcar nu eram în sală. Ați încercat să preluați, să acaparați discuția. Sper că acest lucru să nu se mai întâmple pe viitor. În orice caz, marți am fost într-o poziție de negociere foarte inconfortabilă. Mulțumim foarte mult! Pe parcursul negocierilor apar, uh, sigur, uh, situații în care delegația Parlamentului nu uh, are o poziție total unanimă. Prin urmare, apar diverse tendințe, nu știm cât de departe trebuie să mergem și în ce ar trebui să conste compromisul, iar rolul președintelui este să conducă delegația înspre găsirea unui punct de vedere comun. Uneori eu, domnule Valesa, știu că nu toată lumea e mulțumită de rezultat. E un compromis. Până la urmă, însă, în ambele lupte, mă bucur că am reușit să ne impunem condițiile. Acele cerințe de bună guvernare și uh, asta înseamnă să avem succes ca, ca Parlament. Și avem un compromis cu privire la cote. Așadar, mulțumim foarte mult uh, lui Sorin și domnului Valesa pentru munca intensă. Au făcut o treabă foarte bună. Chiar au mers în profunzime, în detalii și uh, asta e de fapt, uh, atitudinea de care avem nevoie în Parlament pentru ca Parlamentul să își poată impune poziția în legislația care se adoptă. Cel de-al treilea dosar, modernizarea pachetului de apărare comercială. Văd că colegul responsabil nu este în sală. Am avut patru triloguri Procesul este în curs. Uh, nu știu dacă vom reuși să ne păstrăm elanul în uh, mandatul președinției malteze. Probabil că va trebui să mergem și să abordăm deja președinția estonă, pentru că am obținut multe, dar uh, până la urmă aspectele cele mai controversate, cum ar fi condițiile de mediu social, regula taxei cele mai mici, suspendarea ei, clauza de expediție, producători uh, informați, toate acestea uh, încă nu au uh, reușit să fie convenite prin compromis. Cred că procesul va trebui să continue și va trebui să încercăm să ne păstrăm elanul, dacă putem. Am ajuns la niște chestiuni politice și tehnice ce trebuie clarificate, dar uh, nimic nu va fi uh, convenit până nu convenim și cel mai mic detaliu. Deci va trebui să continuăm cu acest dosar și în timpul președinției estone. O altă comunicare. Știți că colega noastră, Mariel de Sarnez, a devenit acum ministru al afacerilor europene în noul cabinet francez. Va fi înlocuită de Patricia Lalund, care este în sală. Iată, avem o nouă colegă, un bun venit călduros și mult succes în activitatea din comisia noastră. And then we switch. Acum mergem mai departe la următorul punct, cel cu numărul 7. Propunere de act al Uniunii referitor la monitorizarea investițiilor străine în sectoarele strategice. Punctul 8 și punctul 9 sunt uh, de asemenea legate de investiții, investițiile străine directe. Este clar că după hotărârea Curții Europene de Justiție în legătură cu acordul cu Singapore, se pune problema competenței, care, așa cum vedem, nu mai aparține complet Uniunii Europene. Statele membre sunt cele care trebuie să lămurească nivelul de competență. În acordurile pe care le avem acum pe masă avem o competență mixtă. Chiar și așa, politica investițională care, ca atare, apare în articolul 207 din tratat și noi suntem responsabili. Prin urmare, discutăm despre această propunere aici la punctul 7 și analizăm uh, investițiile masive făcute de un partener comercial în special în anul trecut, investiții făcute în Europa în anumite sectoare strategice. Trebuie să ne gândim la cum să abordăm acest lucru. În plenarea de săptămâna trecută, pe 14 iunie, am discutat despre acest aspect, iar uh, Consiliul European urmează să discute și el. Cred că e prima dată când la Comisie discutăm o astfel de propunere în temeiul articolului 46.2. Acum o să-i dau cuvântul domnului Prus pentru a ne prezenta această propunere pe care a întocmit-o. Vă rog. Bien, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, problemele de securitate națională nu vizează statele membre doar prin prisma terorismului, ci se referă și la activitățile cheie ale unui stat, economia și, prin urmare, întreprinderile, companiile sale. Uniunea Europeană se bazează pe companii și pe industrii care au un know-how și care poate fi exportat pentru a uh, garanta securitatea și fiabilitatea tehnologiilor. Noi trebuie să continuăm să promovăm investițiile străine în Europa, tot așa cum promovăm investițiile europene în străinătate. Nu trebuie să cădem într-un protecționism steril, ci trebuie să dăm dovadă de un echilibru. Chiar și așa, să ne punem întrebări, să vedem dacă în Europa nu are loc cumva o, un astfel de dezechilibru care poate fi văzut cu amenințare. Există oare o reciprocitate a investițiilor în uh, companiile noastre, o reciprocitate a know-how-ului în Europa, dacă considerăm că avem companii strategice, atunci trebuie să știm că o investiție străină în o astfel de companie poate fi considerată strategică. În uh, lumea investițiilor, principiul reciprocității poate să influențeze uh, concurența, poate să o distorsioneze. Vedem foarte bine cu China că uh, China are un plan prin care se dorește ajungerea la autosuficiență industrială. Cu China nu avem un acord de investiții bilateral, din păcate. Dar fără reciprocitate, astăzi, dragi colegi, în politica investițională, cum putem uh, considera că toate aceste schimburi sunt uh, echitabile? Vedem în presă cum uh, apar articole critice în legătură cu fonduri de investiții care sunt cumpărate de străini. Aici apar neliniști, mai ales când e vorba despre tehnologii sensibile, despre sectoare vitale pentru independența și dezvoltarea noastră. Trebuie să trecem uh, de um, modelul tradițional de până acum și să reacționăm. Iată de ce 10 parlamentari din PPE au propus un act al Uniunii în acest domeniu. Vrem să impulsionăm Comisia Europeană să facă un studiu și să vină cu propuneri în acest sens pentru că în statele membre acest fenomen duce la reacții foarte diferite și riscăm să pierdem cu toții. De ce? Pentru că dacă un stat se protejează excesiv în fața investițiilor străine, întreprinderile sau companiile europene prezente acolo ar putea să aibă de suferit. În schimb, dacă un stat nu se protejează deloc față de investițiile străine ostile, vom uh, vedea că mulți subcontractanți uh, riscă să dispară și companiile europene să fie afectate. În februarie, trei miniștri din Franța, Germania și Italia au scris Comisiei Europene pentru a o sesiza în legătură cu acest uh, subiect. Întrebarea nu mai este dacă trebuie să ne sesizăm, ci când. Inițiativa noastră dorește să accelereze calendarul oricare ar fi punctul nostru de vedere și poziția noastră, nu putem să lăsăm situația să continue așa cum este la nivel european. Trebuie să luăm poziție acum și să cerem Comisiei Europene să facă studiile necesare și, mai ales, insist, să facă o propunere la nivel european. Deocamdată avem mai multe întrebări decât răspunsuri în acest domeniu. De aceea credem că e nevoie de o analiză, o monitorizare a investițiilor străine în sectoarele strategice și cerem Comisiei INTA să se sesizeze și să abordeze acest um, subiect de interes major pentru companii și pentru cetățeni. Săptămâna trecută, la Strasburg, așa cum ați spus, domnule președinte, în hemiciclu, colegul Daniele Caspari a spus în mod uh, remarcabil a amintit declarația președintelui chinez uh, Xi Jinping de la începutul anului. A spus că China își va păstra ușile deschise, nu le va închide. E bine, cu un pic de umor, dați-mi voie să spun că noi constrăm că să rămâi în pragul ușii nu este suficient. Mulțumesc! Președintele, mulțumim. Acum dăm cuvântul membrilor care doresc să reacționeze. Am uh, patru solicitări, cinci solicitări de intervenție, șase, șapte, bun. E, opt. O să vă rog să nu depășiți două, trei minute. Doamna Saifi. Merci, merci, monsieur Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să spun că, bineînțeles, sunt uh, absolut de acord cu prezentarea făcută de Frank Proust în legătură cu inițiativa noastră. Mesajul nostru este clar. Investițiile străine sunt importante în economia noastră și contribuie la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică, dar în același timp, trebuie să le supraveghem evoluția. Doresc să vă atrag atenția asupra unei cifre care ne preocupă. Între 2015 și 2016, investițiile chineze în Europa au crescut cu 77%. Însă investițiile europene în China stagnează sau chiar scad progresiv. Trebuie să se restabilească echilibrul și să cerem reciprocitatea. China um, nu mai, nu mai trebuie să permitem Chinei să um, continue să pună obstacole în calea investițiilor. Președintele Chinei a anunțat deschiderea Chinei investitorilor um, la Forumul Economic de la Davos. Aștept acum din partea Chinei măsuri concrete, dar deocamdată nu se schimbă nimic. În ceea ce privește investițiile în domeniile strategice, există deja instrumente în anumite state membre pentru a lupta împotriva acestora. Este periculos, mai ales în domenii de, în motive de securitate, ca o putere străină să ne controleze industria de apărare sau întreprinderile care ne furnizează energia. Uniunea Europeană întotdeauna a promovat reguli de respectarea regulilor și concurența loială, de aceea trebuie să ne armonizăm abordarea și să creăm un instrument european care să ne permită să acționăm dacă apar probleme și încă o dată nu putem să rămânem cu brațele încrucișate în această situație. Reciprocitatea trebuie să fie un element esențial în politica noastră de investiții și în politica comercială în general și nu e prima dată când cerem acest lucru. Sper, deci, că propunerea PPE-ului va fi sprijinită și va deveni o propunere concretă a Comisiei. Până la urmă, mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Valesa. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e un lucru bun că vorbim acum despre investițiile străine în Uniunea Europeană, în sectoarele strategice. Nu putem pretinde că nu contează cine e proprietarul și că investițiile străine fac întotdeauna bine. Într-adevăr, pot face bine, dar nu trebuie abordate dogmatic și trebuie să uh, ținem cont de circumstanțe un lucru trebuie să fie clar. Bineînțeles, eu nu sunt împotriva investițiilor străine. În sine, investițiile sunt bune pentru că promovează uh, schimburile de capital, de idei, de strategii și mai departe la nivel internațional și e un lucru bun pentru economie. Dar în ultimii ani nivelul investițiilor din China a crescut și într-o anumită măsură aceste investiții se fac în companii moderne, interesante, cu tehnologii interesante și putem avea preocupări în legătură cu acestea. Bineînțeles, nu trebuie să exagerăm. China e normal să dorească să cumpere companii uh, care funcționează bine. De ce să cumpere <laughs> companii neperformante? Nu putem să dăm vina pe China pentru asta. Acest lucru înseamnă în același timp că nu există alți furnizori, alți alți cumpărători care să ofere prețuri similare De obicei, prețul e problema. Și ajung acum la finanțare. Una dintre problemele reale, motivele reale pentru care investițiile chineze uh, creează probleme este faptul că de multe ori uh, cumpărătorii chinezi sunt companii de stat. Deci există percepția, poate adevărată, poate nu, că anumite firme chineze care cumpără active europene, practic um, sunt dominate de guvernul chinez care cumpără aceste active. Deci dacă e o companie de stat, în care statul, uh, unul dintre principalele, una dintre principalele economii din lume uh, deține uh, capitalul, înseamnă practic că întotdeauna pot să ofere mai mult decât orice alt cumpărător dacă doresc cu adevărat uh, să facă tranzacția. Există deci multe motive, nu trebuie să exagerăm în reacțiile noastre, dar trebuie să ne întrebăm mai multe lucruri. Întâi, ce se, care sunt sectoarele strategice? Trebuie să fim foarte atenți să le delimităm în așa fel încât să nu împiedicăm, împiedicăm investițiile normale în economia reală. Al doilea rând, cine trebuie să facă aceste controle? Mă tem că din nou există o luptă de putere între Bruxelles și statele naționale pentru aceste controle. Eu consider că este o chestiune, în primul rând, de ordin național. Statele membre sunt cele care se află în cea mai bună poziție să determine ce este o problemă de securitate națională. Preocupările legate de securitatea națională sunt în mare parte locale și sunt rezultatul condițiilor istorice ale țării respective. Mă tem că dacă dăm prea multă putere Bruselului, vom fi acuzați că Bruselul dorește să-și acapareze puterea. Dar și dacă se dă această prerogative guvernelor naționale, se pune întrebarea ce să facă pentru companiile mari care funcționează în mai multe state membre, pot apăra probleme legate de jurisdicție. O altă întrebare este următoarea. Dacă are loc o investigare pe baza unor acuze, um, pe ce bază facem acest lucru? Aspectele de tehnologie, de securitate națională și așa mai departe trebuie abordate, precum și sursa de finanțare, publică sau privată um, achizițiile de către state țărtețe și trebuie să ne întrebăm, uh, după ce vom fi identificat problema, cum o rezolvăm, cum o remediem, blocăm tranzacția uh, sau modificăm, creând un zid chinezesc, de exemplu, între compania țintă și uh, cumpărătorul străin sau uh, incluzând uh, model, uh, condiții legate de uh, participarea în conducerea întreprinderii de naționalitate. Deci avem multe întrebări, dar nu avem suficiente răspunsuri. Știu că colegul nostru însă va ține cont de toate aceste aspecte când va lucra la raport. Mulțumesc pentru aceste întrebări și observații interesante. Viviane. Domnule președinte, dragi colegi, partenerii noștri au cu toții aproape aceeași, aceeași agenda comercială. Una ofensivă în străinătate și defensivă la ei acasă. Și noi trebuie să ne consolidăm arsenalul, inclusiv când vine vorba de investiții. De ce? Pentru că Europa trebuie să asigure mai mult reciprocitatea, așa cum au spus colegii, Investițiile chineze în Europa s-au triplat în trei ani, iar investițiile noastre stagnează, dacă nu chiar scad. Europa trebuie să monitorizeze mai bine lucrurile. Ne punem întrebări cine investește, din ce motive, în ce sector și cât de mult. Și găsim răspunsul la aceste întrebări? Nu. Și pentru că succesul negocierilor cu țările terțe depind și de soliditatea regulilor interne. De ce credeți că China nu dorește să semneze un acord de investiții cu noi, pentru că oricum are un acces elimitat, nelimitat la piața noastră. De ce să mai facă un acord? Iar cetățenii și întreprinderile ne cer să luptăm împotriva concurenței neloiale, să ne echilibrăm relațiile comerciale, să ne pregătim, să ne protejăm industria și să ne apărăm locurile de muncă. Dacă facem acest lucru, vom răspunde celor care se tem și de aceea oamenii manifestă împotriva tipului, împotriva împotriva statului așa și așa mai departe. Dar noi putem să le arătăm că rolul nostru este să ne apărăm interesele de bază. Punctul 3 din propunerea grupului meu este foarte clar. E nevoie de reciprocitate, mai mult control de exemplu, pe model american, sunt lucruri de bun simț până la urmă, domnule președinte, atât. Mulțumesc. Inmar. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă spun că încă o dată în această comisie și din, mm, avem uh, ocazia să dezbatem despre nevoia de a avea reguli echilibrate ale jocului. De mult tot cerem, toate grupurile politice, această reciprocitate în uh, comerțul internațional. Suntem conștienți de faptul că Uniunea Europeană a apărat întotdeauna un model deschis, just, atât bilateral, la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral, dar noi considerăm că dezbaterea trebuie să se concretizeze în măsuri care să nu mai permită uh, astfel de acorduri neechilibrate ca până acum. De ce spun acest lucru? Pentru că adevărul este că situația internațională actuală duce la o polarizare între Statele Unite, pe de o parte, care nu-și mai asumă responsabilitățile la nivel internațional, practic își deleg, delegă um, responsabilitățile dorește modificări în sistemul multilateral, mai jos după părerea lor, iar China spune că sprijină um, comerțul multilateral și o piață deschisă, dar de fapt trebuie să însoțească aceste vorbe cu fapte. Și trebuie să vedem cum sprijină uh, sau respectă regulile de la OMC China și dacă cu adevărat se angajează în această direcție. Partenerii noștri trebuie să recunoască că a venit momentul să ia măsuri concrete, că nu mai e, uh, s-a terminat timpul uh, cuvintelor frumoase și trebuie să ne apărăm modelul cu astfel de reguli echitabile. Cred că am avut prea puțină reciprocitate în, uh, în momentul deschiderii spre comerțul multilateral. Noi apărăm această deschidere, dar în fiecare zi vedem exemple și avem dificultăți majore, dintre care unele au fost prezentate aici, din cauza partenerilor noștri care nu au aceleași principii și deci nu uh, acționează pe baza acelorași reguli. Uh, am avut un schimb de opinii cu președintele Camerei de Comerț Europei în China și dânsul ne-a spus clar că aceste dificultăți continuă să existe. Uh, colega noastră, vicepreședinte, ne-a arătat cum au crescut uh, um, investițiile chineze în Europa, dar a scăzut mult și investițiile europene în China. De aceea, cred că este fundamental să adoptăm măsuri care să garanteze investițiile strategice dându-se garanții că nu se va pune într-o situație din risc nici industria europeană și nici locurile de muncă din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you. Doamna Șache, mulțumesc! Trebuie să vă spun că <laughs> nu mai știu care este cu adevărat subiectul acestei dezbateri, ascultându-i pe unii, din, unii dintre colegi, pentru că eu credeam că e vorba de investițiile străine în uh, sectoarele noastre strategice și nu despre investițiile Chinei în Europa. Trebuie să fie clar despre ce vorbim aici. Bineînțeles, și toată lumea știe acest lucru, într-un sistem de comerț uh, bazat pe reguli și sistem de investiții bazat pe reguli și unii colegi au respins regulile în trecut, se mai gândesc acum. Cred că este important să avem grijă să nu reacționăm la cald, dar nici să nu fim naivi. Nu trebuie să discutăm despre volumul investițiilor sau despre reciprocitate atât de mult, cred că trebuie mai repede să dezbatem cum ne putem asigura că avem criterii europene clare în legătură, pentru a defini sectoarele sensibile sau strategice pentru noi sau pentru aliații noștri. Aceasta este dimensiunea pe care trebuie să ne concentrăm, cred. Investițiile în tehnologii militare sau uh, cu uh, folosire dublă întotdeauna au făcut obiectul unui control legitim și uh, s-au prevăzut excepții pentru acestea. Tipul de aspecte sensibile trebuie recunoscute, mai ales având în vedere avansurile tehnologice și um, faptul că unele dintre aceste tehnologii sunt parțial civile, parțial militare. Deci e normal să analizăm modul în care se schimbă lumea și impactul investițiilor străine în sectoare foarte strategice, dar n-aș dori să folosim această discuție pentru acele propuneri protecționiste sau măsuri foarte largi care nu abordează chestiunea specifică de care trebuie să ne ocupăm și o amestecă cu alte aspecte. Cred că ar fi util să ne bazăm mai mult pe date concrete, pe exemple concrete, ca să fim siguri că avem aceeași bază de reflexie și uh, nu exagerăm cu uh, propuneri uh, bine intenționate, dar care nu și-au locul aici. Mulțumesc foarte mult! Domnul Shadow, mulțumesc! mă întreb dacă Uniunea Europeană nu dă dovadă de anumită naivitate. E nevoie de mai multă coerență, după părerea mea. În calitate de reprezentant al verzilor, eu am votat împotriva proiectului lui Barnier de a permite reciprocitate în achizițiile publice, nu pentru că eu nu cred în reciprocitate, ci pentru că ideea era să se ofere o reciprocitate abandonând un instrument Um, de folosire a, pieț- a achizițiilor publice în scopuri strategice. E vorba de o reciprocitate în abandonarea acestei posibilități și nu în construcția în unei, unui instrument foarte important în lumea de azi, care sunt uh, achizițiile publice. Apoi Europa, care are o, o politică comercială comună, dar nu o diplomație comercială comună și a abandonat în mare parte industria fotovoltaică pentru că interesele naționale erau divergente și am pierdut zeci, dacă nu sute de mii de locuri de muncă într-o industrie inovantă din cauza faptului că eram divizați. Și în același timp ne-am bucurat că o companie publică chineză s-a implicat, implicată în mai multe furturi uh, de secrete comerciale când a vândut echipamente în Marea Britanie. Atunci, guvernul francez și cel britanic uh, s-au bucurat că o companie uh, chineză a investit pentru că fondurile publice europene nu mai erau suficiente. Putem relua o dezbatere a noastră privind acordul investiții cu China ocazie cu care anumite grupuri, inclusiv cei care astăzi doresc mai, să se abordeze lucrurile mult mai inteligent și mai strategic, când vine vorba de investițiile străine, au dorit un acord de investiții cu China, inclusiv cu tribunale de arbitraj și care ar pune întreprinderile chineze în situația de a-și rezolva conflicte între investitori și state. Deci, sprijinim propunerea promovată mai ales de PPE, dar pentru a avea o logică adevărată de coerență în ceea ce privește investițiile publice, investițiile străine, și nu e vorba doar de China aici, dacă se pune problema Chinei, ea se pune pentru că statul chinez are mii de miliarde de dolari rezerve, ca și Qatarul și alte țări, și noi trebuie să avem o poziție politică și strategică de aceste fonduri suverane sau, for, fo, sau false fonduri suverane divizate în fonduri private. Mulțumesc, Helmut Schulz. Danke, Bernd. Ich schließe mich Janik. Îți mulțumesc, Bernd. Aș dori să mă alătur celor spuse de Ianic. Mi se pare interesant faptul că la punctul 3 PPE-ul acum descoperă sectorul public și cere introducerea unor măsuri de îngrădire. Este ceea ce stânga europeană cere de ani, dacă nu chiar de, de decenii. Și cred că trebuie să reflectăm asupra posibilității de a întoarce cu capul cu capul în jos uh, această propunere, să ne întrebăm de ce nu se investește în economia europeană, de ce avem prea puține uh, investiții în Europa, pentru că predicăm pe de o parte o politică de austeritate, pe de altă parte ne mirăm că nu mai dispunem de fonduri pentru a uh, investi în infrastructura depășită, învechită, așa cum este ea în Germania, de exemplu de ce îi invităm prin intermediul planului de investiții Juncker pe chinezi să, invest, să investească în uh, piața, piața europeană uh, dacă noi uh, nu suntem dispuși să facem același lucru? Mi se pare că stânga nu mai știe ce face dreapta până la urmă și cred că prin intermediul acestei propuneri avem ocazia să reflectăm la modul în care putem promova, susține industria europeană pe continentul european, cum putem să investim mai mult în brevete, în uh, toate elementele care ne permit să avem o dezvoltare durabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene în interesul, în interesul cetățenilor. M-am uitat la situația uh, brevetelor în 1985, uh, de exemplu. Japonia era pe locul 2 cu mai mult de 270.000 de brevete. China avea 4066, Germania câteva zeci de mii și Statele Unite ale Americii 64 de mii. Deci Japonia era pe locul 1, SUA pe locul 2, Germania pe locul 3. În anul 2015 situația următoare. În China, numărul brevetelor de, uh, depuse, care este și un indicator a domeniilor sensibile în care se investește. Mai mult de un milion de brevete au fost depuse. În Statele Unite ale Americii mai mult de 500 de mii, în Japonia ceva mai mult de 450 de mii, Corea de Sud 280 de mii, uh, Germania, uh, Germania mai mult de 200 de mii, în domeniile inovatoare din punct de vedere economic. Ce aș dori să spun cu toată claritatea și ce ne demonstrează aceste cifre? Um, ar trebui să ne dea de gândit, în primul rând, despre abordarea pe care ar trebui să o avem uh, față de industrie, care ar trebui să fie abordarea de viitor uh, privind economia inovatoare și o în concluzie, nu contează până la urmă de unde vin uh, fondurile de investiții, din China, din Arabia Saudită, însă investiți, aceste investiții contribuie la stabilizarea locurilor de muncă. Doamna Beghin. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt foarte de acord să ne ocupăm de acest subiect Uh, pentru că gestionarea investițiilor uh, străine este un subiect care se va, va fi de actualitate din ce în ce mai des în viitor. Bineînțeles, uh, azi este cu atât mai important, mai ales că e vorba de investiții din țări care nu asigură aceleași drepturi și aceeași transparență, de exemplu, în achizițiile publice în China. Într-adevăr, investițiile chineze în Europa cresc într-una în 2017, au ajuns la 35 de miliarde de euro, deci au crescut cu 77% față de anul precedent precedent, dar uh, acest lucru nu este un rău în sine. N-ar fi un rău în sine dacă aceste investiții ajută întreprinderile noastre în momente dificile și ar fi cu adevărat o uh, gură de aer pentru aceste, uh, aceste firme. Dar știm cu toții, China nu este o economie de piață, multe decizii economice sunt luate de stat, multe întreprinderi sunt uh, controlate direct sau indirect de stat. Știm că investițiile străine au obiectivul de a obține active strategice în economiile europene majore, mai ales în industriile de tehnologii de vârf, care apoi sunt uh, repatriate în China. Deci, uh, uneori uh, acest atac al întreprinderilor chineze în economia europeană este mai repede motivat politic decât economic aceste investiții nu sunt uh, doar de competența Uniunii Europene, uh, deci ne putem ocupa doar de aspecte legate de concurență, cum ar fi abuzul de poziție concurență și așa mai departe, fără a examina la nivel european alte considerații de ordin economic și politic și de securitate. Deci statele membre au la dispoziție posibilități destul de limitate pentru a-și apăra interesele strategice de uh, întreprinderile străine, mai ales când sunt subvenționate de state. Uh, se pune problema securității publice, a protecției mediului sau alte uh, preocupări de interes public, dar aceste obiecte, uh, obiecții ale statelor membre nu vor trece întotdeauna de examinarea aprofundată a Uniunii Europene care ar putea să, consider, să le considere restricții arbitrare la libertatea de investiții. Eu cred că problema se poate rezolva în două feluri. Pe de o parte, asigurând mai multă discreție statelor membre în aceste decizii, fixând uh, evitându-se astfel poziții protecționiste. Deci aș dori să întreb Comisiei dacă ar fi posibil acest cu cadrul juridic actual al tratatelor sau trebuie modificate tratatele pentru a se permite acest lucru. O altă soluție ar fi crearea unui instrument comunitar de control, un comitet de expert care ar examina Uh, investițiile strategice străine, uh, așa cum se întâmplă în Statele Unite, dar cu anumite considerații. Dacă s-ar face asta, cred că e necesar ca un astfel de instrument să permită evaluarea și eventual oprirea unor investiții care sunt motivate politic sau strategic de puteri străine, ținând cont de factori economici dincolo de stricta garantare a concurenței echitabile, de exemplu, investiții care fac obiectul unor subvenții de stat. Uh, dacă se creează un astfel de mecanism, trebuie să se permită reprezentarea cetățenilor în țări uh, interesate de investiții sau măcar a investițiilor cetățenilor europeni cu prezența unor parlamentari europeni sau al Consiliului Uniunii. Având în vedere că e vorba de interese publice, trebuie să se garanteze această reprezentare. Oricum, trebuie să aibă loc un control mai bun al acestor investiții, care să motiveze și aceste țări să-și deschidă piețele investițiilor europene, așa cum și piețele noastre sunt deschise investițiilor lor, deci să se asigure reciprocitatea, așa cum s-a spus. Mulțumesc! Mulțumesc, Joachim! Yeah, vielen Dank. Vă mulțumesc. Cred că această discuție este foarte interesantă pentru că este una întemeiată în primul rând, însă sper că vom merge până la capătul drumului, pentru că cel mai important este cum reușim să definim un interes strategic unde au loc, uh, apar noi evoluții în care spațiul economic asiatic uh, câștigă o importanță tot mai mare și se schimbă și natura relațiilor comerciale. În China, desigur, relațiile externe sunt puternic uh, reglementate de către autoritatea de stat și astfel se pune întrebarea dacă există anumite investiții uh, cu caracter uh, strategic sau în domenii strategice și din acest punct de vedere încercăm nu neapărat să blocăm investiții, investiții străine, ci trebuie să ne întrebăm care este politica industrială urmărită de noi, de Europa. Până acum, politica industrială nu a avut loc, ci a domnit dogma pieței uh, libere. Acest model vedem că este tot mai puțin uh, relevant pentru că a apărut un nou model de succes din uh, estul uh, Asiei și mi se pare că în acest moment trebuie să purtăm această dezbatere, însă nu doar din perspectiva domeniilor strategice pentru noi, ci trebuie să înțelegem care sunt domeniile strate- de importanță strategică pentru Europa în acest nou context economic în schimbare perpetuă, deci trebuie să ne întrebăm care sunt uh, domeniile pe care trebuie să le sprijinim pentru a se putea dezvolta pe viitor în uh, contextul internațional și nu este vorba nici de cum de un uh, protecționism orb, ci despre înțelegerea domeniilor care au o importanță strategică pentru noi, nu doar domeniul siderurgic, de exemplu, unde ne gândim care ar fi mecanismele de protecție cele mai, cele mai bune. Uh, și nu este vorba doar de protejarea câtorva mii de uh, locuri de muncă, ci să înțelegem cât de important uh, este acest sector datorită faptului că reprezintă o sursă de materii prime pentru alte industrii europene care nu ar supraviețui fără această fără acest sector care le oferă o materie uh, primă uh, de o importanță primordială. Deci toate aceste aspecte va trebui să le discutăm, nu doar uh, despre instrumentele de protecție. Zaznaczyć tylko, e, zajmując głos, że Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu am susținut această propunere pentru că consider că este vorba despre un uh, subiect uh, nu neapărat uh, periculos, ci mai degrabă complex. Trăim vremuri în care vedem interese economice, interese ale unor state care sunt strâns legate. Vorbim de o interdependență. Din păcate, unele state profită și acest lucru poate să se agraveze. Și, sigur, alte țări pot să urmeze exemplul acestor țări care adoptat astfel de practici. Prin urmare, discuția, într-adevăr, este justificată. Totuși, mă tem că nu ne va fi ușor să votăm un astfel de act, deoarece e greu să stabilești criteriile pe baza cărora să poți tranșa, să decizi ce e conform sau nu e conform cu principiul uh, de funcționare al pieței libere, cu principiul securității. Mai simplu spus, avem uh, două lucruri aici de care trebuie să ținem seama piața liberă, care funcționează pe criterii uh, complet diferite și uh, trebuie să le avem pe toate în vedere dacă vrem să hotărâm uh, dacă un anume dacă o anume investiție contravine principiilor noastre democratice. În uh, majoritatea cazurilor, uh, chiar și în cazurile cele mai periculoase, probabil că o să ne dăm seama că, de fapt, uh, securitatea noastră nu e pusă în pericol sau cel puțin aceste principii democratice nu sunt periclitate. Apoi rămâne de văzut dacă anumite țări vor dori să urmărească scopuri periculoase va fi foarte greu de anticipat dacă investiția X sau Y este o astfel de investiție ostilă. La intrarea pe piață, întotdeauna eh, se va merge pe parteneriate cu actori din Uniunea Europeană, mă gândesc la Franța, nu știu să zicem o companie parteneră a, a unei companii franceze sau eh, poloneze, de ce nu? Deci nu va veni direct compania din uh, țara terță. Deci va fi greu să evaluăm dacă un astfel de parteneriat contravine normelor noastre. Apoi, un stat uh, poate să înființeze o companie pe teritoriul nostru și această companie să investească. Nu știu, să stabilească sediul în Elveția sau în Luxemburg și să hotărască să facă investiții în sectoare sensibile. Deci aceste lucruri sunt posibile și noi trebuie să fim atenți. Am observat în dezbaterea de față un optimism excesiv care nu se justifică. Trebuie să fim uh, pregătiți pe viitor. Natu. Mulțumesc documentului Carlo Petinato, adjunct la Unitatea pentru Investiții din uh, DigiTrade, 3 din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că dați cuvântul și Comisiei. Nu pot decât să repet câteva din afirmațiile domnului comisar Moscovici de săptămâna trecută din plenară. Ascultăm și urmărim cu mare atenție propunerile făcute de statele membre și de Parlamentul European Înțelegem că este o chestiune foarte complicată. Există o serie de preocupări, nu o singură uh, preocupare privind necesitatea monitorizării, respectiv revizuirii uh, investițiilor directe străine. Deci este un subiect complicat și îl examinăm în contextul cadrului legislativ uh, existent pentru că politicile comerciale nu sunt puse în aplicare în vid. Există câteva angajamente internaționale pe care trebuie să le respectăm și în acest context trebuie să înțelegem care sunt instrumentele de care am putea dispune și dacă ar fi potrivită pentru a răspunde tuturor acestor preocupări. Și dacă îmi permiteți câteva elemente pe care le-am uh, identificat în intervențiile anterioare. Reciprocitatea a fost uh, amintită deseori, inclusiv ideea uh, unui, uh, unei uh, legi uh, a Uniunii Europene și egalitatea, reciprocitatea în uh, discuțiile cu China este amintită deseori și aceste negocieri încă nu s-au uh, încheiat și statele membre ne-au dat un mandat în sensul obținerii unui mai bun acces pe piața din China și de a avea o egalitate de șanse. Am examinat de asemenea modele din state terțe, a fost uh, menționat și modelul în Statele Unite ale Americii. Aș dori să spun că modelul american și niciun alt model nu se referă la conceptul reciprocității ca un criteriu în sine. Deci este un lucru pe care nu ar trebui să-l pierdem din vedere. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că negociem un acord de investiții cu China care ar permite investitorilor chinezi să recurgă la instanțe private. În acest moment există 20, 27 de state membre care au încheiat acorduri bilaterale de investiții cu China, care permit uh, investitorilor chinezi să uh, recurgă la asemenea mecanisme de protejare a investițiilor uh, străine și noi încercăm să ne îndreptăm înspre un sistem de instanțe de investiții internaționale. Deci există posibilitatea revizuirii cadrului care reglementează investițiile străine directe și uh, o să susținem orice decizie politică posibilă pe viitor. Vă mulțumesc. Coordonatorii vor discuta astăzi mai târziu procedurile privind uh, această propunere. Și cred că acest subiect va fi dezbătut și mai pe larg. Vă mulțumesc. A venit momentul să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi și Carlo tocmai a menționat această chestiune a sistemelor de protecție a, investițiilor, de soluționarea litigiilor între investitori și, și state. Parlamentul European a cerut renunțarea la uh, ISDS, din scoaterea lor din toate acordurile uh, comerciale și să ne îndreptăm înspre o instanță de investiții internaționale. În urmă cu câteva luni, coordonatorii au cerut uh, redactarea unui studiu privind acest nou instrument și i-am cerut unui uh, expert în investiții cu care Parlamentul European a mai colaborat de mai multe ori această chestiune a investițiilor, să elaboreze un asemenea studiu. Acest expert este astăzi alături de noi și ne va uh, prezenta acest studiu intitulat În căutarea unei instanțe, instanțe de investiții internaționale. Este vorba de domnul profesor Indeland de la Freie Universitate din Berlin. Vă rog, domnule profesor. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimațelor deputați, pentru posibilitatea pe care mi-o dați de a vă prezenta rezultatele principale acestui studiu, titulat în căutarea unei instanțe de investiții internaționale și o să vă spun și părerea mea privind uh, decizia CEJ legată de uh, acordul de liber schimb UE-Singapore. Am comparat uh, CETA cu acordurile încheiate cu Vietnam și Singapore din punctul de vedere al, mecan- al normelor privind soluționarea litigiilor între Uh, investitori, uh, investitori și uh, stată. Mm, am văzut, am încercat să vedem care este jurisprudența CEJ și CEDO și am încercat să vă pun la dispoziție un instrument de evaluare a procedurilor de până acum când vine vorba de reformarea regimului internațional de protejare a investițiilor și oferă de asemenea eurodeputaților și opinie publică în general un manual util în, în, în, în înțelegerea și evaluarea acordurilor comerciale viitoare. The operating international courts, some tried and și există câteva concepte tradiționale la care putem recurge pentru a înțelege cum ar putea să funcționeze o asemenea uh, instanță de investiții internaționale. Deci care este situația când vine vorba de reformarea acestui regim internațional? Deși există o abordare de reglementare privind uh, includerea unor norme ISDS, acestea au o natură evoluționară și nu revoluționară. Toate acordurile de liber schimb păstrează abordarea tradițională și acest lucru din, de la sfârșitul anilor 50, uh, și anume să se bazeze pe o formă sau alta de arbitraj uh, între investiți, investitori și stat. Însă această abordare tradițională este schimbată și este completată cu uh, elemente noi, cum ar fi uh, norme administrative locale. Poate fi, putem să ne gândim la răspunsuri uh, aduse, oferite, venite în urma criticilor exprimate de opinia publică, ținându-se seama de păstrarea în același timp a vechiului regim și corectarea defic- deficiențelor existente în mecanismele, în mecanismele de reglementare a acestor uh, dispute între vestitori și state. În general, textul uh, actual a acordului U.S. Uh, singapore are un caracter mai degrabă uh, tradițional, respectând și normele, prevederile din acordurile bilaterale. CETA Um, reprezintă o reformă mai profundă și, de fapt, uh, multe din elementele inovatoare uh, propuse de, de Comisia Europeană în negocierile TTIP se regăsesc în acordul CETA și acordul de liber schimb UE-Vietnam. În același timp, în aceste acorduri nu se, nu se prevede înființarea unei instanțe uh, permanente. Noua abordare de, regle, de reglementare acestor Um, litigii um, nu se ridică la pretențiile promovate de Comisia Europeană. Însă, paharul poate fi văzut ca fiind pe jumătate plin mai degrabă decât uh, jumătate gol. Întotdeauna, în, în continuare, se face trimitere la ideea unei, unui arbitraj și există această suspiciune față de instanțele domestice. În același, în, în același timp, introducerea unor uh, mediatori uh, selecționați de autoritățile gu- guvernamentale, o transparență tot mai mare din punctul de vedere a accesului opiniei publice la documente, uh, stabilirea unui mecanism de Uh, apel în CETA și acordul uh, de liber schimb UE-Vietnam sunt elemente pozitive. În același timp, situația actuală, în mod sigur, nu va fi sfârșitul eforturilor europene. Comisia Europeană și-a prezentat deja obiectivele pe termen mediu și lung, și anume o uh, continuare a reformării acestui mecanism de soluționare a litigiilor stabilirea unei instanțe permanente probabil va avea un caracter mai degrabă pe termen lung. Alte aspecte pot fi rezolvate mai rapid și pot să menționez trei chestiuni din acest punct de vedere. În primul rând, situația specifică a întreprinderilor mici și mijlocii în uh, schimburile comerciale uh, internaționale. este posibil ca întreprinderile mici și mijlocii să nu, să nu beneficieze de situația actuală a soluționării acestor litigi, așa cum ar beneficia multinaționale, multinaționalele. În al doilea rând, cred că nu ar trebui să amânăm mai mult numirea unor uh, mediatori pentru că aceștia ar facilita soluționarea acestor litigi și uh, ar îndepărta orice îndoiel că Uniunea Europeană um, tratează cu toată seriozitatea implicarea autorităților guvernamentale în soluționarea acestor litigi. Și Parlamentul European ar trebui să aibă un rol de lider în stabilirea criteriilor care ar trebui să fie uh, respectate în numirea judecătorilor, mediatorilor uh, respectiv. Și dacă această chestiune ar fi clarificată, s-ar uh, recâștiga încrederea în autoritățile statale și s-ar transmite un semnal foarte clar că numirea judecătorilor, fie că este vorba de judecători care fac parte din CEJ, din CEDO sau din noua instanță permanentă reprezintă o prioritate pentru Parlamentul European. Și nu în ultimul rând, ar trebui să fie regândită relația cu instanțele naționale. Nu există o singură soluție la aceste, la aceste litigii. Mecanismul de soluționare a litigiilor a devenit uh, un fel de completare uh, universală a instanțelor naționale. A devenit chiar uh, un concurent al instanțelor din Franța, din Estonia și din alte state europene. Un concurent care contribuie la stabilirea echilibrului între interesul, interesele private și interesele publice. Deci cred că a venit momentul să clarificăm relația între instanțele naționale și asemenea instanțe uh, internaționale. Și cred că a venit momentul să spunem că există anumite instanțe naționale care mm, merită a căror uh, sentințe s-au dovedit a fi viabile pe parcursul uh, deceniilor. Uh, deci aceste instanțe care funcționează ar trebui în continuare să poate să se pronunțe pe o anumită speță și doar dacă aceste instanțe dau greș, atunci ar trebui să se poată recurge la o altă instanță internațională. Deci, din acest punct de vedere, um, am avea multe de învățat um, de pe urma Convenției Europene privind drepturile omului, unde există o jurisprudență uh, uh, importantă. Apoi, nu trebuie să uităm care este ultima, ultima sentință a CEJ privind uh, acordul de liber schimb Uniunea Europeană-Singapore. Acest uh, aviz uh, oferă diferite posibilități, însă ar trebui să ne gândim la următorul lucru. CEJ a spus că un asemenea mecanism de arbitrare a litigiilor între, între investitori și state, care oferă uh, investitorilor posibilitatea de a alege între căi de atac uh, naționale și un arbitraj uh, internațional, permite crearea unui regim care um, evită jurisprudența națională și acesta nu poate să aibă un caracter auxiliar și nu poate fi creat fără consimțământul statelor membre. Dacă tratăm cu toată seriozitatea părerea CEJ, atunci trebuie să ne gândim și la posibilitatea oferirii unui cuvânt de spus instanțelor naționale. Mulțumesc pentru atenție. Floor to my members. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul uh, membrilor comisiei. Doamna Minor este prima. Sorry. En ook dank u wel, professor Hindelang, voor uw interessante en kritische studie. Vă mulțumesc foarte mult uh, foarte interesantă prezentarea dumneavoastră. Aș uh, solicita și niște informații suplimentare pe lângă ce ne-ați spus. Dumneavoastră spuneți că între CETA și Vietnam uh, sunt diferențe uh, remarcabile și că se poate opta pentru instanță națională sau pentru uh, sistemul tradițional. Uh, ce credeți? Această um, schimbare cu 180 de grade nu afectează statul de drept? Iar apoi, în ființarea unui arbitru, poate că ar fi problematică pentru că acel arbitru și-ar aroga apoi și uh, alte competențe, apoi uh, acele pretenții nefondate, așa numite pretenții frivole, nu sunt luate în calcul de comisie. Um, plus să mai sunt și amenințări cu otărâtul în justiție. Care ar fi cel mai mare pericol dintre toate acestea? Sau poate uh, există și alte pericole? Credeți că Comisia Europeană ar trebui să abordeze aceste lucruri? Și apoi, în ce privește CETA și acordul cu Vietnamul. Aceste acorduri uh, nu sunt accesibile pentru IMM-uri. Poate ar trebui să prevedem uh, ceva și pentru IMM-uri? Sau credeți că nu e posibil cu acest tip de arbitraj? Și ce ar trebui să facă Comisia pentru a rezolva aceste probleme? Mulțumesc! Gibt es weitere Wortmeldungen? Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, aș avea eu o întrebare. Pe de-o parte, așa interpretez și eu sentința CEJ privind uh, acordul de liber schimb cu singapore Dacă introducem o reglementare care cere recursul în primul rând la instanțele naționale, atunci, într-adevăr, avem doar o competență a Uniunii Europene, o competență exclusivă a Uniunii Europene, și toate neclaritățile legate de competențele uh, uh, partajate ar fi, ar fi înlăturate. Aceasta ar fi o posibilitate să creăm o competență cu adevărat exclusivă a Uniunii Europene când vine vorba de, politica, de politicile comerciale. Și apoi, când uh, ne gândim la o instanță, la o asemenea um, instanță de investiții internaționale, trebuie să ne gândim la posibilitatea, la dacă o asemenea instanță ar putea să fie acceptată de parteneri care, din punct de vedere uh, judiciar, nu sunt foarte uh, evoluați. Uh, ar trebui să ne gândim și la posibilitatea oferirii unor, unor măsuri de pregătire uh, profesion, profesională, pentru că anumite state nu acceptă o asemenea instanță și ar participa la o asemenea instanță. Deci aș dori să vă întreb cum apreciați dumneavoastră participarea anumitor state la asemenea instanțe internaționale și aș dori să dau cuvântul și Comisiei Europene. Andrei von Falter ne va prezenta situația procesului de reflexie privind o posibilă instanță de investiții internaționale din Comisia Europeană. Ne va spune și ne va spune câteva cuvinte și în legătură cu posibilitatea elaborării unui, unei evaluări a impactului. Deci, domnul von Walter, aveți cuvântul. Thank you, um, Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și profesorului Hindelang pentru prezentarea studiului. Dacă îmi permiteți, aș vrea foarte pe scurt să reacționez la prezentarea domnului profesor Hindelang și colegul meu, Carlo, ne va face mai târziu o trecere în revistă a politicii investiționale, inclusiv a poziției noastre referitoare la instanța de investiții multilaterală. Deci, foarte pe scurt, cu privire la studiul acesta, este extrem de interesant, l-am citit cu mare atenție, e oportun. Uh, și util pentru că uh, noi lucrăm la acest proiect pentru înființarea unei instanțe de investiții multilaterale și uh, sigur ne inspirăm uh, de la modul în care funcționează instanțele naționale, CEDO, CEJ, Tribunalul pentru Dreptul Mării, TPI și încercăm să vedem modul diferit în care funcționează aceste curți și tribunale pentru a răspunde la întrebările destul de dificile la care avem de răspuns. Trei comentarii scurte cu privire la ce ne spune acest studiu. Cele trei acorduri de liber schimb pe care Uniunea Europeană deja le-a încheiat. Primul comentariu, un lucru pe care cu siguranță îl știți, uh, ce s-a spus despre acordul UE-Singapore, noi uh, încercăm să vedem ce putem face pentru a alinia negocierile la acest acord cu uh, cele pe uh, CETA și pe acordul cu Vietnamul. Apoi, în studiu se spune că unele elemente din acordul CETA sau acordul cu Vietnam țin de abordarea tradițională, cea din tratatele de investiții. E bine, cu tot respectul, noi nu suntem de acord cu această apreciere uh, referitoare la arbitrajul tradițional. Avem uh, acea clauză prin care împiedicăm uh, introducerea de acțiuni frivole în instanță, cele pretenții neîntemeiate. Și pentru asta venim cu soluții inovatoare care nu erau prezente în uh, legislația statelor membre până acum. Deci, cred că analiza domnului profesor e puțin diferită, vede altfel ce înseamnă acord ISDS clasic față de ce vedem noi. Sigur că există însă o limită inerentă cât de mult poți merge cu reforma instituțională în uh, acordurile bilaterale uh, nu foarte departe. De aceea noi sperăm ca în acordurile multilaterale să putem rezolva unele dintre problemele identificate chiar în acest studiu. Și eu o să mă opresc aici. Mai spun doar că am văzut anumite imprecizii în acest proiect de studiu. Um, se spune de pildă că acordul UE-Singapore nu are anumite prevederi um, pe care să noi știm că le conține, dar fiindcă este vorba de un proiect de studiu, cred că el poate fi corectat. Acum, dacă îmi dați voie, o să-i dau cuvântul colegului meu, Carlo, care poate să ne uh, spună uh, cu titlu general cum stăm cu acest proiect de înființare a curții multilaterale. Mulțumim. Acum, în ce privește stadiul politicii investiționale, unde suntem în prezent, asta vreți să auziți? Nu, poate mai bine îi dăm cuvântul domnului profesor Hindelan ca să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mulțumesc pentru întrebări. De ce cred eu că există arbitraj uh, în uh, soluționarea disputelor stat investitori în acordurile UE? Uh, de ce ar trebui să fie, pentru că de multe ori instanțele naționale uh, pot da dovadă de părtinire și uh, pot greși. De aceea e nevoie de o ultimă linie de intervenție de apărare. Acesta ar fi raționamentul din spatele capitolelor și clauzelor referitoare la arbitraj direct stat investitor. Situația IMM-urilor în urmă cu câțiva ani în acest for am spus că 8 milioane de uh, dolari ar fi costul mediu al unei proceduri de arbitraj. Actualmente costul a crescut la 12 milioane de dolari, de aceea e prohibitiv pentru IMM-uri. Totul se reduce la bani. Și aici se poate veni, sigur, cu soluții creative, asistență tehnică. Unele dintre astfel soluții au fost uh, propuse de comisie se poate face o eșalonare a taxelor ce trebuie plătite în uh, scopul de a ajuta IMM-urile. Dar cel mai bine ar fi să avem instanțe naționale funcționale. În ce privește acordul cu Singapore, decizia CEJ, într-adevăr, constatările curții cu privire la soluționarea disputelor dintre state și investitori se uh, poate se poate transpune această decizie prin instituirea unui sistem de căi de atac local, la nivel național. Dacă ne gândim uh, ortodox așa. Dacă competențele sunt partajate, dacă Uniunea Europeană își exercită competența, înseamnă că exclude statele membre. Dacă gândim așa, nu ar trebui să ne jurăm că portofoliul de investiții este în comun, este pus în comun, pentru că Uniunea Europeană vorbește prin intermediul statelor membre. Însă Curtea Europeană nu a clarificat acest aspect și probabil va mai trebui să așteptăm câțiva ani ca să primăm o clarificare. Acum, e nevoie de o instanță multilaterală? Da, ar fi mult mai logic. Ne-ar ajuta să uh, ne îndepărtăm de uh, caracterul foarte fragmentar al legislațiilor naționale. Va fi, în orice caz, o luptă dură pentru înființarea unei astfel de instanțe, pentru că e nevoie de o echilibrare a drepturilor uh, deja câștigate. Mai avem și standardele de bunăstare, uh, avem Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Există un motiv pentru care dreptul la proprietate nu a fost uh, introdus de la bun început în Convenție, ci ulterior. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Hindelang, e ca întotdeauna o plăcere să vă avem aici și să vă ascultăm. Mulțumim și aștept uh, cu interes să continuăm colaborarea. Acum 4, 5, 6 minute pentru Comisia Europeană ca să ne informeze cu privire la ultimele evoluții și poziția Comisiei cu privire la politica investițională. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că nu am decât câteva minute, nu vă pot uh, face un tablou complet al uh, negocierilor în curs, ar dura foarte mult. Așa că mă voi concentra foarte pe scurt doar pe trei lucruri. O informare scurtă cu privire la punerea în aplicare a regulamentului de anterioritate. Apoi, în al doilea rând, înființarea instanței uh, multilaterale și comunicarea, în al treilea rând. Întâi, de la intrarea în vigoare a așa numitului regulament de anterioritate, care ne ajută la o mai bună gestionare a acordurilor uh, investiționale existente și la uh, încheierea unor acorduri viitoare mai bune, am autorizat statele membre să deschidă 181 de negocieri inclusiv 68 de protocoale la acorduri de investiții multilaterale deja existente. De asemenea, s-au uh, emis 24 de decizii pentru a autoriza statele membre să încheie 19 acorduri noi și 21 de protocoale noi și 24 de decizii prin care statele membre pot uh, să păstreze în vigoare 16 acorduri semnate după Tratatul de la Lisabona și 17 protocoale. E bine, la un moment dat am uh, suspendat autorizarea începerii de noi negocieri, pentru că, după cum uh, vă amintiți, am uh, reformat agenda noastră între decembrie 2014, iunie 2016, nu am emis autorizații noi pentru că doream să reformăm agenda noastră din punct de vedere material, dreptul de a reglementa și sistemul de soluționare a investițiilor, a disputelor cu investitorii. Am uh, ales acum să permitem statelor membre să demareze negocierea de noi acorduri, dar în conformitate cu dreptul comunitar și în concordanță cu noua reformă comunitară cu privire la investiții, ca să mergem toți pe aceeași linie. Iată de ce mai există încă autorizații în curs care încă nu au fost uh, aprobate, nu au fost emise, deoarece statele membre trebuie să își adapteze modelul la noua abordare europeană. Încă nu au făcut-o. Avem mai multe notificări prin care se cere autorizarea pentru încheierea unor uh, acorduri, însă noi considerăm că nu le putem uh, autoriza pentru că statele membre încă nu s-au alineat de plin la dreptul unional. Mai sunt și alte notificări de cerere a autorizației pentru a păstra în vigoare sau de a încheia noi acorduri după uh, tratatul de la Lisabona. Uh, și aici avem incompatibilitate cu dreptul european, dar rezolvăm aceste probleme. Mai avem și uh, tratate care au fost găsite ca fiind incompatibile din cauza clauzei de transfer, care nu are uh, o prevedere suficient de puternică de salvgardare. Um, am constatat că dacă există o astfel de um, incompatibilitate, statul membru trebuie încurajat să se alinieze. De asemenea, știți că um, noi trebuie să raportăm Parlamentului și Consiliului cu privire la gradul de punere în aplicare a regulamentului până în ianuarie 2020. Însă, noi dorim să înaintăm raportul Parlamentului European și Consiliului încă din 2018. Vrem să revizuim modul în care regulamentul este implementat și, dacă e nevoie, să putem face modificări. În al doilea rând, vreau să mă refer la instanța multilaterală pentru investiții, pregătim o evaluare de impact, am uh, făcut deja consultare publică, am uh, publicat un chestionar online și am primit 193 de răspunsuri, inclusiv 43 de documente de poziție de la ONG-uri, uh, comunitatea academică și mediul de afaceri. Toate sunt pe website-ul nostru. Încă nu am făcut un raport de sinteză, când va fi gata, când va fi gata evaluarea de impact finală, o vom pune pe site-ul. Va fi disponibil online. Care e rezultatul consultărilor? Vedem că părțile interesate susțin acest proiect de înființare a unei instanțe multilaterale și se pare că actorii doresc să existe o astfel de instanță și o abordare unitară la nivel de Uniune. Vom uh, prezenta această evaluare de impact uh, în iulie Comisiei uh, de Reglementare cu Control și colegii vor discuta despre un mandat de negociere la sfârșitul acestui an, care va fi prezentat împreună cu raportul uh, integral privind evaluarea de impact. Asta a fost a doua chestiune la care am vrut să mă refer. Cea de-a treia, noua comunicare. După cum știți, în comunicarea Comerț pentru Toți ne-am angajat să revizuim și să facem bilanțul progreselor înregistrate cu privire la uh, comunicarea privind investițiile internaționale din 2010. Vrem anul viitor să facem o actualizare în ce privește gradul de implementare și să vedem dacă găsim noi modalități de a ne dezvolta politica de investiții. Încă suntem într-o etapă preliminară. Abia am uh, trecut de faza de aprobare internă pentru a lansa acest exercițiu. În a doua jumătate a acestui an vom face o consultare largă cu părțile interesate, vom avea o discuție în Parlament cu toți actorii și abia în 2018 vom începe să redactăm comunicarea. Sperăm ca ea să poate fi prezentată în septembrie 2018. Cam în acest stadiu ne găsim. Mulțumesc! Președintele, mulțumim! Septembrie 2018, sper să vă încadrați în termen, pentru că știți că mandatul nostru parlamentar se încheie în mai 2019, trebuie să rămână și timp să dezbatem, să discutăm. Mulțumesc, Carlu, mulțumesc tuturor. Am încheiat aici partea publică a comisiei noastre, a ședinței comisiei INTA. Urmează reuniunea coordonatorilor care se țină cu ușile închise. Așadar, pauză un minut ca toată lumea să plece din sală.